Dragi colegi, deschidem reuniunea noastră cu câteva minute de întârziere. Am așteptat confirmarea din partea biroului că rezultatul, compromisul la care am ajuns, a fost uh, adoptat de birou. Și tocmai asta s-a întâmplat, tocmai mi s-au uh, transmis documentele ce atestă acest lucru. Dumneavoastră ați fost acolo și confirmați. Mulțumesc. Dacă nu sunt obiecții, putem considera adoptată ordinea de zi. Conținutul este rezumat în anexele 1 și 2, ce vor fi supuse la vot în câteva minute. Aș vrea să vă spun că deciziile coordonatorilor în urma reuniunii din 21 martie se regăsesc în dosarul reuniunii și dacă nu există obiecții, voi considera că sunt adoptate. Înainte de a trece la votul privind proiectul de buget pentru Parlament pentru 2019, am să-i dau cuvântul lui Eider Gardia Zabal pentru dosarul Caterpillar Uh, pentru mobilizarea fondului de ajustare la globalizare. Sí, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că apoi uh, avem mult de votat. Așa cum a spus domnul președinte, avem o nouă solicitare de mobilizare a Fondului de Adaptare la Globalizare din partea autorităților bergiene E vorba de concedierea de unor lucrători la Caterpillar. În 2015 deja am avut o solicitare pentru 1030 de concediați uh, în valoare de 2 milioane și ceva de euro și anul acesta s-a făcut o nouă solicitare uh, pentru 2587 um, de lucrători concediați în valoare de 4 milioane 621 de mii de euro. În total sunt 7 milioane și ceva de euro. Aceste concedieri uh, se datorează scăderii exporturilor, uh, creșterii prețului oțelului și uh, concurenței feroce din partea Chinei. Dar trebuie să subliniem și faptul că această întreprindere uh, dincolo de concedierea acestor peste 2000 de persoane, este o firmă care a făcut beneficii și nu pierderi. Deci a luat o decizie strategică de a concedia acești oameni. Și uh, dincolo de asta și Chiar dacă nu suntem de acord cu închiderea unor fabrici de acest fel, obiectivul nostru ca întotdeauna pentru mobilizarea fondului de adoptare la globalizare trebuie să ajutăm lucrătorii ca să revină din nou cât mai repede pe piața muncii cu cinci tipuri de acțiuni prevăzute în acest caz. 1. acompanierea la căutarea de locuri de muncă, 3. Formare, apoi uh, sprijin uh, întreprinzătorilor, sprijin pentru crearea de întreprinderi și sprijin financiar pentru formare, căutarea de locuri de muncă și așa mai departe. Un subiect de subliniat este faptul că acest fond de adaptare la globalizare nu are doar obiectivul de a ajuta pe lucrătorii care și-au pierdut locuri de muncă din cauza concedierilor, ci vor fi ajutați, ajutați și 300 de tineri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 să-i mulțumesc lui Eider Gardia Zabal pentru calitatea rapoartelor pe care ni le supune atenției și aș dori să vă prezint pe scurt importanța acestui dosar. Caterpillar este o uzină cu o importanță strategică în regiunea Charleroi, o regiune uh, care a suportat foarte multe restructurări industriale. Au pierdut siderurgia, pierduseră înainte minele, au pierdut uh, producția de metal, uh, rata de ocupare este de numai 52% în această regiune. Deci, uh, iată ce, ce se întâmplă în această regiune. PIB-ul provinciei Eno este sub media Uniunii Europene. A fost o dramă îngrozitoare în această regiune. Deja în 2014 avusese loc o restructurare. 1400 de lucrători au fost atunci dați afară. A revenit um, o speranță pentru că în 2015 Caterpillar au reinvestit, iar apoi în 2016 printr-un comunicat al sediului din Statele Unite s-a anunțat că se închide această fabrică fără discuții prealabile, negocieri sau nici măcar un anunț structurile locale și regionale au încercat să pună pe picioare programe pentru a recalifica oamenii, pentru a îi ajuta să-și găsească un loc de muncă. Cred că este un dosar exemplar uh, pentru consecințele globalizării și uh, sprijinul pe care îl putem și pentru sprijinul pe care îl putem oferi uh, în situații de uh, concedieri în masă, de șomaj, uh, și de uh, tineri în situații dificil de, a, uh, de acceptat. Președintele, este al doilea val de uh, concedieri la Caterpillar. Domnul Stehovski. Uh, asi věcně souhlasil s tím, co tady... Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Însă, Cred că trebuie să ne asigurăm că orice finanțare pe care o folosim, pe care o acordăm, va fi folosită în mod rezonabil. De exemplu, uh, oamenii să, să participe la formări sau să fie pregătiți pentru antreprenoriat sau uh, tinerii să fie pregătiți pentru a crea startup-uri Cred că trebuie făcută o legătură între serviciile pub și trebuie să fie implicate și autoritățile locale, regionale în proces. Autoritățile uh, regionale trebuie să fie uh, deci uh, incluse și să participe. Deci acei, acești bani nu cred că sunt bani pierduți, însă cred că trebuie să ne asigurăm că lucrătorii sunt integrați pe piața muncii. Mulțumesc, nu văd că ar mai dori altcineva să intervină. Precizez că după acest schimb de opinii există un termen pentru amendamente până în 18 aprilie la ora 12, deci miercuri la prânz. Votul la Comisia Buget va avea loc pe 23 aprilie ne vom uh, regăsi la votul în plen pe acest text uh, pe 3 mai. Va fi vorba de o mini-plenară la Bruxelles. În regulă. Ajungem la proiectul de buget pentru Parlament. Este vorba de raportul lui Paul Rubic. Am să vă rog să uh, introduceți cartelele de vot în consolele de vot. Vom începe cu o simulare de vot. S-a deschis votul.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 Bine. În regulă. Trebuie întâi să votăm anexa 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Anexa 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum vom vota o serie de amendamente. Veți vedea că 12, 13, 14 sunt caduce pentru că au fost adoptate de birou și de votul ce tocmai a avut loc. 15. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 și 22. Pentru. Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Thomas un marche Aveți vreo problemă, doamnă Toma? Nu funcționează votul? Să marche? În regulă, s-a rezolvat. S-a închis votul. Și se adoptă cu 24 de voturi pentru și 13 împotrivă. Era vorba, de fapt, de amendamentele 21 și 22. Acum, 23. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 devine caduc. 25 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm? Foarte bine, verificăm 43. Amendement 43, qui est pour? 43, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adopt, se respinge. Se corectează președintele. 44, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă. Vom uh, verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Scrutai club. S-a închis votul și se respinge cu 22 de voturi împotrivă și 14 pentru. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 cu amendament oral pentru, împotrivă, Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 21 la 15. Le 50. 50 devine caduc, 60 devine caduc, 51 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Tineri se adoptă. 59 devine caduc. 52 cu amendament oral tehnic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 100, amendamentul 114 devine caduc, 58 și el, 61 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Cu amendament oral și pe două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 19 la 17. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Și se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm prin vot electronic. Compromisul 3. S-a deschis votul. a A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă cu 19 la 15. Trecem mai departe la amendamentul oral al domnului Rubic. La aliniatul 25A, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. S-a deschis votul. Scutai, S-a închis uh, votul și se respinge cu 20 de voturi împotrivă și 18 pentru. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. uh, vot electronic la 76. Tout le monde a da. A votat toată lumea? Se pare că o persoană n-a votat. S-a închis votul și se adoptă cu 22 la 14. 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 91. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 este retras. Trecem mai departe la amendamentul oral al doamnei Gardea Sabal și al grupului SND. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Tout le monde a voté Il y a deux personnes qui n'ont pas voté. Scrutin est clos. S-a închis votul. Și se adoptă cu 18 la 16. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se adoptă. Amendamentul oral al domnului Rubic. la aliniatul 27A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. le a A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 21 la 15. 92. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 93. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 94. Amendament oral al doamnei Cartea Sabal și al grupului SND. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă, dar verificăm totuși prin vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Există o persoană care n-a votat. S-a închis votul și se adoptă cu 21 la 15 și două abțineri. Trecem mai departe la 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 97 pentru. Împotrivă. Verificăm. Prin vot electronic s-a deschis votul. Tout le monde a a votat toată lumea. Văd 40 de cartele, dar numai 38 de voturi exprimate. S-a închis votul și se respinge cu 24 la 12. 98. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 99 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102, cu un amendament oral din partea domnului Howard și al grupului SND. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 105. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru. Vreți să verificăm? Să verificăm la 105. Le scrutin est ouvert sur le 105. S-a deschis votul la 105. Il y a un PPE en trop, est-ce qu'on me dit Personne în plus de la PPE, mi se spune. Să vedem. D'accord, c'est bon. Le scrutin est clos. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 de voturi la 14. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 devine caduc, la fel și 109, 110. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 devine caduc și trecem mai departe la 112. Cine este pentru? 112. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat. Ajungem la considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Așa că votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 27 de voturi la 9. Vă mulțumesc că ridicați mâna. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Verificăm. Verificăm la 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi la 14. Amendamentul 6, 7 și 8 au același obiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Este unul tehnic, deci nu se votează. 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm pe marginea întregului text cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi la 5. Nu au fost abțineri. Felicitări raportorului domnul Rubic. Eh bien, mes chers collègues, pour ceux d'entre vous qui avaient mauvaise conscience de ne pas être euh, dacă vă mustra conștiința că nu ați fost la Comisia de Control Bugetar, vă spun că aceasta se află la VIC 200, deasupra noastră. Mai aveți ceva la diverse? Nu? Ședința se suspendă.